de Bruxelles avantajul că e mai aproape de Germania și e mai ușor să găsim mijloace alternative de transport față de uh, cazul Bruxellesului. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Aici se încheie discuțiile și încă o dată vreau să vă spun că mâine dimineață și miercuri dimineață vom transmite informații suplimentare. Procesul verbal al ședinței de joia trecută a fost deja transmis. Aș vrea să știu dacă există comentarii cu privire. Domnul Gonș. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să intervin în conformitate cu articolul 172 privind procesul verbal din 9 septembrie la punctul 5.2. Și de asemenea, conform articolului 145, e vorba de fapte personale. Domnule președinte, s-a votat o rezoluție foarte importantă prin care este condamnat guvernul francez pentru politica pe care o are în momentul de față legată de expulzarea din uh, taberele ilegale ale nomazilor care se află în situație clandestină. În mod curios, acest vot, deși era atât de important, deci nu a fost supus la obligația de a vota prin apel nominal, fiind totuși un vot foarte important. Eu și prietenii mei politici am spus am făcut uh, parte din minoritatea care a votat împotriva acestei rezoluții care condamna guvernul francez. 245 de deputați am votat împotrivă. Domnul Jean-Pierre Odi și doamna Veronique Mathieu au pretins că noi am votat această rezoluție prin care condamnam guvernul francez. Era doar o eroare. Și acum avem o adevărată problemă de stat, deoarece secretarul de stat pentru afaceri europene, domnul Pierre Leluș, a preluat această informație și președintele UMP de la Adunarea Națională Franceză, domnul Copé, deci au preluat, a preluat aceeași informație. Deci am încercat să-mi explic votul, să spun că mă, mă opuneam acestui vot. De ce nu a existat vot cu apel nominal? Uh, de data aceasta nu s-a făcut vot cu apel nominal. Ce se întâmplă? Se dorește să se discrediteze astfel un adversar ale cărui voturi sunt atât de dorite. Vă mulțumesc, spune președintele, vă mulțumesc pentru comentarii. Doamnelor și domnilor, din câte înțeleg, E un comentariu legat de procesul verbal și o declarație personală. Deci are de-a face cu situația dumneavoastră personală. Mai aveți alte comentarii legătură cu procesul verbal din uh, sesiunea anterioară? Doamnelor și domnilor, mai am o informație pentru dumneavoastră.